că acest semnal va uh, avea impact asupra uh, uh, statelor membre, asupra Națiunilor Unite, dar mai ales asupra Turciei, care sper să colaboreze la rezolvarea acestei situații. Vă mulțumesc! Thank you very much. Now let's move to the votes. There are... Mulțumim. Trecem la voturi. Nu sunt prea multe. Trecem așadar la raportul Masi Vidalgo privind armonizarea pe piața internă. Vot cu apel nominal. Votul e deschis. Vot închis. A votat toată lumea? Pentru că e votul închis acum. Bun. Doamna Stevenson, vreți să interveniți? Aveți o problemă tehnică. Îmi pare rău. O să trimitem un tehnician. Trecem mai departe. Votul domnului Leșner. Se pare că și domnul Casini are nevoie de asistență tehnică. Mai e cineva cu probleme tehnice? Domnule, problem, eh, domnule președinte, și eu am o problemă și sper ca serviciile tehnice eh, de servicii aici să rezolve problema eh, peste câteva minute. Bun, spune președintele, haideți să mai încercăm încă un vot. Votul asupra raportului domnului Lechner privind interconectarea registrelor centrale comerciale. Votul este deschis. A votat toată lumea? Vot închis. Se adoptă. Felicitări, domnule Lechner. Și uh, trebuia să-l felicit și pe domnul Masip Hidalgo pentru primul raport. Și acum trecem la raportul domnului Haglund privind protocolul de pescuit între UE și Guinea-Bissau. Votul cu apel nominal este deschis. Vot închis. Se adoptă și acest raport. Felicitări, domnule Aglund. Urmează raportul doamnei Net privind participarea Marocului la programe unionale. Cine este în favoare? Ce împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Felicitări, doamna Neț. Și felicitări pescarilor marocani. Următorul vot privește recomandarea în a doua lectură a Consiliului privind vaccinarea împotriva febrei catarale. Domnule președinte, noi suntem acum pe ultima sută de metri cu privire la un regulament foarte important care vizează eh, vaccinarea împotriva febrei catarale, o eh, epizodie foarte importantă care amenință eh, crescătorii de animale în multe țări. De aceea propun ca textul pe acest uh, proiect de regulament să fie adoptat fără niciun fel de rezervă, pentru că cu toții avem nevoie de acest regulament. Avem nevoie de el foarte mult uh, și acum că am ajuns uh, la linia de finish, vă rog pe toată lumea să susțineți acest raport. Nu cred că există o moțiune de respingere a deciziei Consiliului și astfel poziția Consiliului este uh, aprobată. Domnul Vecekovski, felicitări. Urmează raportul domnului Eseia privind uh, cerințele tehnice pentru transferul de credit și debitul direct în euro. Cine pentru? Blocul 1. Cine împotrivă? Abțineri se adoptă. Și acum uh, supun votului propunerea comisiei astfel amendată. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Și acum trecem privind rezo- rezoluția. Ba nu, îmi cer scuze, spune președintele, mai este și un amendament. Amendamentul 111. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum re rezoluția în ansamblu prin apel nominal. Votul e deschis. A votat toată lumea? Votul e închis. Se adoptă cu o majoritate largă. Felicitări, doamna Esea. Și următorul vot privește raportul doamnei Ayala Sender privind numirea unui membru în Curtea de uh, Conturi Europeană. Dau cuvântul domnului Svoboda înainte de vot. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș avea o întrebare pentru domnul raportor, pentru că, din câte mi-aduc aminte, am votat deja un membru al Curții de Conturi din partea Spaniei. Întrebarea mea este dacă acum avem doi membri din partea Spaniei sau cel pe care l-am votat deja a demisionat sau a fost uh, retras sau a fost doar retras în mod artificial de guvernul Spaniei? Pentru că mi se pare ciudat să votăm în Parlamentul European pentru un membru, iar apoi Consiliul să nu ne respecte votul. De aceea vă întreb care este situația, pentru că grupul nostru protestează vehement în pentru că Consiliul nu respectă decizia Parlamentului European care și-a dat odată votul. Mulțumesc. Apparently the uh, mandate of the se pare că mandatul actualului auditor expiră în această lună și, prin urmare, propunerea este regulamentară, mi se spune. Și acum supun la vot uh, prin vot secret. S-a deschis votul. The blue vote is closed. S-a închis votul. trei de voturi uh, pentru, 276 împotrivă, așadar se adoptă. Vă mulțumesc, dragi colegi, astfel am finalizat sesiunea de vot.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 Right, um, explanations of Așadar, explicațiile de vot. Primul vorbitor este doamna Swinburne.